Bine, cominciamo questa seduta della Commissione. Începem această ședință a Comisiei noastre cu primul punct de pe ordinea de zi acestei dimineți. Este raportul doamnei Ulfskog, pentru care avem la dispoziție 45 de minute. Îi dau imediat cuvântul doamnei raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi limba mea maternă, suedeza. Printre competențele ITRE se enumără faptul că am putea adăuga anumite aspecte la această rezoluție Uh, cu privire la rețelele uh, inteligente, chiar dacă alte comisii sunt responsabile pe fond. Uh, rețelele inteligente sunt rezultatul convergenței între tehnologii energetice și tehnologii ale informației și comunicării. O cooperare mai adâncă între aceste sectoare este uh, un aspect care trebuie încurajat, mai ales atunci când vorbim despre folosirea aspectului radio în Europa și uh, aici trebuie spus că aceste rețele uh, funcționează în cadrul tehnologiei internetului. Comisia trebuie să ia pașii pentru a se asigura, să ia, ia măsuri, să facă pașii necesari pentru a se asigura că aceste rețele vor fi dezvoltate. Aș dori, de asemenea, să punem accent și pe avantajele, pe beneficiile pe care aceste rețele inteligente pot să le aducă atunci când vorbim despre reducerea emisiilor de dioxid de carbon în uh, economie, adică să uh, reducem nivelul de carbon uh, al economiei. Se creează astfel condițiile pentru utilizarea eficientă a electricității în domeniul transportului și noi, ca și consumatori, avem ocazia să ne adaptăm consumul la folosirea energiei uh, uh, atunci când prețurile sunt uh, cele mai reduse. Rețelele inteligente pot să ne ajute atunci când vine voia vine vorba de informarea consumatorilor. Dacă vorbim de nevoile urgente de infrastructuri energetice noi, modernizate, e bine, aici ne gândim ales la rețelele inteligente care să permită asigurarea de rezerve mai uh, flexibile uh, și uh, echilibrarea capacității energetice pentru a folosi mai mult energia regenerabilă în producerea energiei și în consumul acesteia. Microgenerarea și stocarea și sistemele acestea sunt foarte relevante în acest context, la fel ca și noile uh, tipuri de uh, vehicule, de exemplu cele uh, electrice. Toate acestea uh, au nevoie de proiecte uh, care să răspundă nevoilor. Un alt, un alt aspect la care aș dori să mă refer este acela de a aminti că este extrem de important Să ne amintim că dacă vorbim despre foaia de parcurs energetică 2050 uh, și la uh, scenariile acesteia, e clar că nu vom putea integra energie uh, regenerabilă dacă nu ne gândim la dezvoltarea rețelelor inteligente la nivel local și regional. Trebuie să analizăm așadar aspectele tehnice, evoluțiile tehnice, care trebuie subliniate în text subliniez foarte clar că este important să investim în proiecte uh, de electricitate de interes comun. Cel de-al cincilea punct pe care aș dori să-l menționez este cel care insistă pe faptul că aceste uh, rețele oferă oportunitatea de a stimula inovația și de a uh, crește numărul de locuri de muncă. Acest lucru este foarte important atât din perspectiva dezvoltării IMM-urilor, cât și din perspectiva altor companii majore, companii mari de această dată. În proiectul de text solicităm Comisia să analizeze dacă este necesar în conformitate cu cel de-al treilea pachet privind piața internă a energiei, uh, să prezinte propuneri vizând dezvoltarea și promovarea rețelelor uh, inteligente, deoarece acest lucru ar putea permite din ce în ce mai mult implicarea mai multor participanți uh, pe piață, și asta ar stimula sinergii la nivelul rețelor de telecomunicații și de energie. Asta, în loc să se investească în câte o rețea pe rând, am putea să subliniem uh, necesitatea sinergiilor, să existe un plan pentru mai multe rețele, simultan. De asemenea, amintim în text că rețelele inteligente nu ar trebui să implice costuri pentru consumatori, dar ar trebui să le aducă acestora beneficii, punându-ne la dispoziție informații corecte și ușor de înțeles și oferindu-le posibilitatea de a gestiona în mod eficient consumul și producția de energie. De asemenea, în text am subliniat faptul că trebuie să existe o comunicare uh, bidirecțională între producător și consumator de energie electrică. Așa se întâmplă și în alte domenii de uh, politică și este uh, vital să existe și uh, o protecție puternică a datelor cu caracter uh, personal. Evident, aceste lucruri sunt importante și pentru statele membre și pentru autoritățile regionale și locale, la fel cum este important ca acestea să uh, includă și să creeze stimulente financiare pentru investițiile în soluții uh, TIC, cum ar fi rețelele inteligente, pentru că aceasta este o responsabilitate care nu revine nivelului european, ci statelor membre. Statele membre pot să fie forțele motrice în cadrul acestui uh, um, pachet de inițiative care vizează rețelele inteligente. Aceste elemente sunt foarte uh, importante din perspectivă politică și din perspectivă industrială. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumim. Domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, doamnă președinte. Din partea PP-ului aș dori să fac câteva comentarii în legătură cu această propunere excelentă. Cred că dacă analizăm toate aspectele luate în seamă aici, putem vedea că se subliniază importanța noilor tehnologii, se subliniază folosirea optimă a internetului și e clar că ne aflăm la începutul unei serii de evoluții la care ne putem aștepta. Acesta este un aviz pentru Comisia pentru Afaceri Regionale și, eventual, în acest context, ar trebui să ne gândim puțin la ceea ce facem noi și la ceea ce am putea noi uh, decide atunci când uh, se vorbește despre uh, bugetul multianual. Există un Institut European pentru Inovație și Tehnologie, EIT, și una dintre activitățile importante ale acestui institut este legată de energie. Există grupuri de inovație care se axează pe rețelele inteligente. Eu aș dori să se reflecte această realitate în text. Mi-aș dori acest lucru, pentru că putem porni de aici pentru a construi ceva pentru viitor. Nu are rost doar să punem întrebări și să așteptăm răspunsuri. Nu. Uniunea Europeană se află în stadiul incipient al unui proces în care încearcă să folosească toate instrumentele pe care le-a dat la dispoziție pentru a transforma această inițiativă într-un succes. Aș dori așadar ca aceste lucruri să se reflecte în acest aviz. Apoi, în viitor vom lua o decizie în legătură cu o dezvoltare ulterioară a ceea ce deja se întâmplă în sectorul energetic. Și asta uh, pe lângă uh, aceste grupuri de inovație și cercetare. Am putea să ne gândim uh, la cunoștințele de înalt uh, nivel pe care le uh, avem în sectorul acesta, cunoștințe care se regăsesc la nivelul acestui institut european, iar aceste cunoștințe, cum spuneau, ar putea fi folosite. Sunt aspecte pe care le-am luat în calcul și în cadrul dialogurilor tripartite care au privit proiectul Orizont 2020. Practic, ce am obține? Ei bine, am avea entități bazate pe informații, pe cunoștințe, care ar putea să se implice în aceste rețele inteligente, ar putea folosi fondurile structurale pentru a face toate acestea. Acesta este un aviz care nu privește doar uzul acestei uh, comisii, ci uh, va ajunge în Comisia Regii. Prin urmare, ar fi important să se indice într-o manieră pozitivă toate aceste lucruri. Ei bine, putem face foarte multe. Însă avem nevoie de mințile luminate care lucrează la nivel regional, iar acestora ar trebui să li se permită să ia măsuri foarte repede. Aș dori să știu ce se întâmplă cu mediul de afaceri care uh, vine cu noi produse. Mi aș dori să, le, să vă spun uh, că ar trebui să dezvoltăm niște standarde europene, pentru că așa produsele care se uh, creează să fie congruente cu cele care apar în alte state membre. N-ar trebui să reinventăm la nesfârșit roata. N-ar trebui să ne ascundem în, în spatele pieței. E un aspect de reținut, pentru că există persoane foarte inteligente, foarte talentate, care lucrează la nivelul uh, companiilor și, în mod evident, aceste persoane doresc să uh, activeze în domeniul producției și consumului de energie. Practic avem uh, tot felul de inițiative inteligente, însă, după cum spuneam, standardizarea aici este un element cheie. Iar pentru a conchide, aș dori să spun că ar trebui să ne gândim că o cincime din fondurile structurale vor ajunge uh, sub Fondul European de Dezvoltare Regională în rețele de transmitere a energiei. Nu ne gândim aici la producția primară sau la energia durabilă sau la măsurile de eficiență energetică, ci acest tip de evoluții vor trebui să facă parte din contribuții inovatoare cu privire la provocările cu care ne confruntăm uh, din perspectiva pachetului energetic. Sunt foarte mulți bani de care vorbim și e clar că va trebui să ne atingem obiectivele din perspectiva strategiei Europa 2020. Trebuie să încercăm însă să adăugăm ceva la asta, și anume beneficiile și avantajele pe care ne le aduc noile tehnologii. După cum spuneam, avem multe de câștigat dacă uh, facem asta în acest domeniu. Voi înainta un amendament uh, și mă opresc aici deocamdată. Vă mulțumesc. Doamna Ibner are cuvântul. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Nie mieliśmy takiej okazji, że... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că nu am avut ocazia să discutăm uh, câteva aspecte care au avut legătură cu uh, energia sau cu uh, tehnologia informației și comunicației, care știm se dezvoltă foarte repede. Este pentru prima dată că avem ocazia să discutăm un astfel de subiect. Știm asta, știm că fără inovație, fără cercetare, nu vom putea să ne atingem obiectivele pe care ne le-am stabilit. Este foarte important să ne axăm pe ceea ce ceea ce ați menționat și dumneavoastră, banii trebuie să ajungă la regiuni, la autoritățile locale, pentru ca acestea să poată să dezvolte tehnologie energetice in situ, adică rețele uh, dispersate de energie care ar putea să um, completeze marile proiecte de infrastructură. Trebuie să ne gândim puțin și la producția energetică și la uh, noile tehnologii ale comunicației și informației. E clar că ne aflăm în pragul unor mari schimbări. Uh, energia este un aspect important pentru toate domeniile pe care le-am putea imagina. Mașini electrice vor deveni uh, uh, tot mai frecvent utilizate, de asemenea uh, toată aparatura pe care o avem acasă va deveni din ce în ce mai eficientă din perspectivă energetică. Acest aspect este unul esențial. Înainte să hotărâm, să folosim banii, trebuie să știm uh, în ce direcție ar trebui să meargă acești bani. Inovație, cercetare, repet, orice este legat de energie, nu doar energie regenerabilă, pentru că unii dintre dumneavoastră au spus și ați repetat uh, importanța energiei regenerabile, însă eu cred că ar trebui să ne gândim la orice tip de cercetare care ar putea să ne ajute să echilibrăm uh, cererea pe de o parte și alte aspecte pe de altă parte, pentru a putea spune apoi că tot ceea ce ne-am stabilit am obținut fără poveri financiare excesive care să apase, apese asupra celor entități care consumă energie. Pentru că știm că industria este foarte împovărată din această perspectivă. Foarte mulți europeni nu sunt deloc uh, mulțumiți de cum arată facturile lor energetice. Știm că prețurile noastre sunt uneori de două ori mai ridicate decât în Statele Unite. Așadar, haideți să ne axăm pe uh, a produce mai repede, mai bine, mai ieftin, însă să nu uităm să folosim și tehnologiile de cea mai înaltă calitate, să nu ne mulțumim cu ceea ce avem deja. Cred că ar trebui așadar să încercăm să adăugăm și alte aspecte la acest document pentru a putea să ne axăm mai mult pe inovație în viitor. Vă mulțumesc! Grație! Parola colega Vidal Quadras. Mulțumim. Are cuvântul domnul Vidal Quadras. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, există multe um, subiecte ce țin de energie care sunt foarte controversate, însă, spre deosebire de acestea, rețelele inteligente sunt o tehnologie ale cărei beneficii sunt acceptate de către toată lumea. Rețelele inteligente sunt esențiale pentru un transport și o utilizare mai eficientă a energiei și pentru uh, a rezolva problemele actuale ale sistemului actual, și anume infrastructura um, îmbătrânită și uh, creșterea cererii. De aceea, cred că trebuie să adoptăm uh, avizul colegei Ulsco, care solicită cooperare în toate domeniile în dezvoltarea rețelelor inteligente și care, pe bună dreptate, uh, subliniază că evoluția și dezvoltarea energiilor regenerabile va fi invizibilă dacă nu avem și rețelele inteligente pentru a putea distribui această energie. Avem nevoie de infrastructură inteligentă pentru a avea capacități mai flexibile. În plus, nu putem uita că rețelele inteligente trebuie să fie în, benefici, în beneficiul cetățenilor oferindu-le măsurători uh, cât se poate declare referitoare la consum și făcându-le sugestii pentru utilizarea cât mai eficientă a energiei, astfel încât facturile lor să scadă. Apropo de asta, în Spania, din nou, s-a uh, scumpit curentul cu 3% de curând. Nu cred că raportoarea va avea uh, probleme cu uh, textul final. Comisia noastră transmite un mesaj clar în favoarea unei tehnologii recunoscute ca un element indispensabil pentru deceniile următoare. Doamna Herzog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep prin a spune că Știm că electricitatea are o proporție din ce în ce mai mare în, ce, în cadrul consumului de energie. Rețelele sunt în multe state membre foarte încetinite uh, și, uh, și nu se mai uh, construiesc rețele noi. În raportul Comisiei DV este prevăzut acest lucru și aș dori să o felicit pe Marita Ulskog pentru avizul elaborat în numele nostru. Știm cu toții că eficiența energetică este una dintre oportunitățile cele mai subexploatate când este vorba de a pune la dispoziție consumatorilor energie electrică este o frumoasă în pădurea adormită, un, o resursă neexploatată. Eu dacă sunt uh, acasă, la mine, în casa mea, și mă uit pe geam, văd un stâlp, um, uneori se adaugă cabluri uh, noi, dar este un stâlp care este în fața casei mele de când locuiesc eu acolo. Domnul Vidal Coadra s-a spus că în anumite zone uh, rețeaua este învechită și este o problemă, mai ales în zonele rurale. Și dacă dorim să facem ceva în acest uh, sens, putem obține progrese numai dacă împreună dezvoltăm de rețelele uh, electrice, dar uh, și cele uh, TIC. Pentru că trebuie să ne asigurăm că îi conectăm și pe consumatorii finali. Asta ține de eficiența energetică și este foarte important. Dar trebuie să ne uităm și la costuri. Consumatorii deja plătesc și acoperă foarte multe costuri dacă trebuie efectuate anumite lucrări. La orice fel de rețea sau lucrare, consumatorii plătesc um, factura finală. După cum spuneam, lucrăm la asta și în alte comisii. Dacă ne uităm la evaluarea de impact, se vorbește despre munca efectuată pe teren, când construim capacitate de rețea, 80% din această muncă se face la fața locului, pe teren. Și trebuie să vorbim și despre eficiența energetică, despre economisirea uh, energiei, pentru că nu este vorba numai de economisirea energiei, ci și de economisirea resurselor noastre financiare. În ultimii în <clears throat> ultimele câteva luni au crescut capacitățile, însă vulnerabilitatea acest, um, din punct de vedere al prețului este foarte mare în acest sector ar trebui ca diferitele sectoare și ramuri să coopereze și ca această cooperare să fie obligatorie. Dacă vorbim despre internetul de bandă largă și aici situația trebuie să fie îmbunătățită, știm că avem un proiect bugetar, un proiect de lege în acest sens și voi depune amendamente și pe acest subiect. Mulțumim, domnul Prodi, acum. Mulțumim și mulțumim um, și doamnei Ulscog pentru avizul său. Aș dori să mă refer la următorul lucru. Rețelele inteligente sunt foarte importante și pentru utilizarea energiilor regenerabile. Este un punct foarte important. Și asta și pentru că fiecare producător de energie trebuie să poată să fie în situația de a utiliza în mod prioritar energia produsă de el, înainte de a produce, de a consuma energia din rețea. Aceste rețele inteligente, împreună cu capacitate de transport um, eficientă, așa numitele super rețele, ei bine, acestea ar fi în uh, poziția și ar avea capacitatea de a utiliza energiile regenerabile și aceasta ar trebui să fie o prioritate. totalitatea acestor rețele inteligente și super uh, rețele, uh, să le spunem așa, uh, ar putea să ne aducă enorme beneficii. Posibilitatea de a utiliza resursele de energie regenerabile, de exemplu. Cred că avem nevoie aici de o dimensiune europeană reală. Bineînțeles că probabil uh, la nivel național uh, cei din domeniu se vor opune, dar noi trebuie să insistăm pentru că nu avem decât de câștigat. Mulțumim. Dorește Comisia să intervină? Thank you, Madam Chair, and good morning, everybody. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Sunt uh, șef de unitate în direc Direcția Generală pentru Energie Vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Cred că este clar din discuția de astăzi că avizul um, bifează toate punctele importante în ceea ce privește rețelele inteligente și este foarte important pentru noi să avem un astfel de consens între ceea ce vrem noi să facem la comisie și ceea ce crede comisia dumneavoastră că trebuie făcut. Iată, sinergia cu uh, tehnologia informației, uh, flexibilitatea, mobilitatea și așa mai departe, nu am să le numesc pe toate. Este de asemenea important faptul că acest aviz nu uh, uită să sublinieze importanța pentru consumatori, dar uh, și uh, protecția datelor uh, perso- cu caracter personal. Pe lângă asta ar trebui să vorbim și despre protejarea intimității uh, consumatorilor. De asemenea, iau notă din discuție că se solicită includerea unor uh, formulări care să sublinieze rolul inițiativelor locale. Da, este în, uh, în aceeași direcție cu ceea ce încercăm și noi să promovăm. În ceea ce privește inițiativele locale, inițiativele politice locale, aș vrea să subliniez că nu este vorba numai de inițiative din toate statele membre, ci există și o Uh, inițiativă la nivel european, sub forma unei convenții a primarilor, um, care să discute despre acest lucru. Parlamentul și Uniunea Europeană a, fost, uh, a, a susținut acest, um, acest um, convenție. Uh, ea chiar a avut loc în cadrul Parlamentului, în, în sediul Parlamentului. Deci noi am salutat introducerea unui astfel de text. Sprijinim de asemenea solicitarea de a sublinia importanța standardelor. Um, cred că asta merge mână-mână cu nevoia de a lua măsuri la nivel regional. Măsurile trebuie să fie luate cât mai aproape de cetățean, dar în acest context um, și cât mai și, și descentralizat, dar în acest context este foarte importantă standardizarea și specificațiile tehnice. Un ultim uh, element În aviz uh, mai există un punct pe care nu l-am văzut reflectat în discuție, dar cred că ar merita atenția membrilor comisiei. Este vorba de legătura între rețelele energetice și piața energetică unică, internă. Rețelele inteligente nu, este, nu sunt ceva care vor aduce beneficii uh, cetățenilor fără piața unică. Rețelele interne, rețelele inteligente vor fi un instrument, un instrument pentru a pune în aplicare piața unică la nivel european și este important să subliniem această legătură. De asemenea, se vorbește despre beneficiile consumatorilor prin dezvoltarea pieței interne vom aduce beneficii consumatorilor și rețelele inteligente vor fi unul dintre modurile în care um, cetățenii vor uh, putea beneficia de dezvoltare acestei piețe și acestei rețele. La punctul 7 se vorbește despre povara um, financiară care nu ar trebui să fie suportată de către consumator. Sunt de acord dar cred că trebuie să ne gândim la um, povara netă, la um, povara financiară netă. Este nevoie de investiții și este important să nu se um, adopte neapărat cele mai ieftine um, posibilități numai pentru a, a fi ieftin. Trebuie să uh, luăm în vedere um, calitatea în general Uh, și costurile pot să fie mai mari atâta timp cât uh, beneficiile generate sunt uh, proporționale. Este foarte important acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Ulskog acum. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc colegilor care au intervenit, le mulțumesc pentru intervenții și contribuții. Ca și doamna Herzog, cred că este esențial să acceptăm această idee că vorbim aici de frumoasa din pădurea adormită atunci când vorbim despre rețelele inteligente. Și suntem de acord la nivelul Comisiei, suntem de acord uh, și cu cele spuse de Comisie, deci uh, suntem la un început bun. Știm de asemenea că ne aflăm într-o criză economică și că investițiile se înscriu la un nivel foarte scăzut peste tot, mai ales când vorbim de un sector esențial cum este energia și aici vorbim despre fondurile structurale resursele reprezintă doar o cincime din cele legate de rețele. În același timp însă trebuie să accesăm și alte surse de finanțare. Nu vorbim numai de dezvoltarea regională pentru aceste rețele inteligente, ci vorbim și despre cercetare și dezvoltare și ar trebui să avem surse multiple de finanțare atunci când se pune problema promovării acestei tehnologii. Când vom continua discuțiile, ar trebui să vedem cum aplicăm, cum utilizăm diversele fonduri, diversele resurse bugetare în sistemul Uniunii Europene pentru a putea să ne asigurăm că nevoia de investiții în rețelele inteligente este esențială. Este o chestiune foarte importantă pentru viitorul Europei. Nu vorbim uh, de o perioadă mai îndelungată, ci de o perioadă de timp foarte apropiată de noi. Domnul Van noi, doamna Hibner, domnul Vidal Codras, doamna Herzog, domnul Prodi vorbeau despre inovare Uh, de asemenea, mă bucură faptul că și Comisia a vorbit despre protecția datelor. Este o chestiune care se află acum în discuție pentru alte motive. După cum știți, a atras foarte multă atenție din cauza def- deficiențelor referitoare la protecția datelor personale și integritatea datelor personale sa trebuie abordat cu multă meticulozitate, mai ales în privința rețelelor inteligente. Nu numai la firmele din țările noastre, dar și în locuințele noastre. Trebuie să vedem uh, și care sunt aspectele legate de consumator și foarte mulți dintre cei care au vorbit s-au referit la protecția consumatorilor. Dar uh, protecția consumatorului nu trebuie să fie în conflict cu câștigurile care reies uh, din inovarea în acest sector sau în alte sectoare. Uh, s-a adus în discuție legat de aceste rețele și argumentul uh, locurilor de muncă și al creșterii. Deci e bine să analizăm această chestiune și din acest punct de vedere. Cred că trebuie să abordăm această chestiune care este în programul nostru de, mult, de mulți ani și ar fi bine să finalizăm discuția în acest mandat al Parlamentului. Mulțumesc foarte mult! Doamna Ilscoc, vă reamintesc că termenul pentru înaintarea amendamentelor este luni 12 noiembrie la prânz iar acum trebuie de 4 noiembrie să și acum trebuie să suspendăm ședința până la ora 10. Mulțumesc! Bine, allora vi prego. Vă rog să luați loc. Vi prego di prendere posto. Stimați colegi, vă rog să luați loc. Avem o serie întreagă de voturi astăzi, destul de importante. Așa că vă rog să luați loc, să verificăm Întâi, deci să verificăm întâi uh, dacă merge instalația de vot. Aveți cartelele? Allora proviamo a fare una prova con la... Vă rog să testăm uh, mașina de vot. Să testăm votul electronic. Vă rog să vă introduceți cartelele în mașini. S-a deschis votul. Să așteptăm să iasă soarele? Văzut ceva de soare. Nu, că să iasă. Bien, c'était un Votazione. S-a închis votul. Bo, e bine. Do o să redeschidem votul, de fapt, spune, deschidem din nou votul, vă rog, testul final. A votat toată lumea? Să voteze toată lumea, să iasă soarele, să zicem da pentru viitor. Lipsește domnul Prodi. A votat toată lumea, am închis votul. Bun. Avem 37 de prezenți, plus domnul Prodi, care nu are cartela de vot. O să ținem cont de acest lucru. Înainte de a vota, aș dori să vă spun că la sfârșitul procedurii de vot, Am să-i rog pe colegi și pe toată lumea prezentă în sală să iasă imediat din sală, pentru că de fiecare dată când terminăm o sesiune de vot pierdem vreo șapte sau minute, pentru că trebuie să așteptăm vreo șapte sau minute ca lumea să plece din sală. Deci după procedura de vot Vă rog să părășiți sala în două-trei minute ca ceilalți să-și poată continua activitatea. Doamna Hübner ne-a rugat să îi votăm înainte proiectul domniei sale, pentru că trebuie să fie în altă parte. Dacă sunteți de acord, haideți să votăm întâi electronic raportul colegei noastre Hibner, COP19, articolul 20, punctul 25 din ordinea de zi, un singur vot electronic. Raportul colegei noastre, doamna Hibner. Deci vă rog. raportul doamnei Emilia Hivner despre COP19 privind schimbările de climă. Ați găsit? Haideți să votăm, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Bun. 42 pentru, 5, 37 pentru, 38 pentru, 5 împotrivă. Felicitări, doamna Hibner. Și acum să trecem la raportul Kreutzmann. Privind Cosme, vă rog. Îl reprezint pe domnul Kreutzmann și dorește să citesc o declarație astfel încât să se înțeleagă de ce cifrele nu sunt foarte clare, și anume declarația raportorului înaintea vot, ă, trialogului referitor la COSM este următoarea. Înainte să votăm textul adoptat în trialog, domnul Kreutzmann dorește să se prevadă la proces, în procesul verbal că în textul actual mai sunt câteva adaptări ce trebuie făcute tehnice înainte să se ajungă la votul în plen. Cifrele pentru bugetul complet sunt uh, prevăzute în uh, mod general, în prețuri constante. În mod normal ar trebui să fie prevăzute în prețuri actuale pentru a calcula prețul inflației pentru următorii șapte ani. Sumele pentru instrumentele de finanțare nu sunt calculate ca sume uh, procent, absolute, ci ca procentaj aproximativ 60% din buget. Este vorba de o adaptare pur tehnică, deoarece Comisia, Consiliul și Parlamentul sunt de acord pe aceste puncte și uh, au căzut de acord asupra procedurii. Secretariatul, înainte de votul din plen, va face uh, ne modificările necesare în text. Mulțumesc. După această clarificare, să votăm raportul Kreuzmann. S-a deschis votul. S-a închis votul. Prea mulți de la PPE, cu unul mai mulți. Vă rog, vă rog. Bun. 44 pentru, 2 împotrivă, o abținere adoptat. Raportul Madurel acum. Haideți să votăm raportul Madurel. Deschidem votul pentru raportul Madurel. Am închis votul. Patru șase pentru, nu e niciun vot împotrivă. Adoptat. Raportul Calvario Deschidem votul la raportul Carvalho. Închidem votul. 48 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere adoptat. Raportul Eller. Acum deschidem votul. Am închis votul. Patruzeci și trei pentru, două împotrivă, o abținere adoptat. Raportul Lamberts. Deschidem votul. S-a închis votul. 46 de voturi pentru, 3 împotrivă, nicio abținere adoptat. Doamna Matias nu poate să participe, își cere scuze. Vom vota acum uh, raportul doamnei Matias oricum. Deschidem votul. Închidem votul. 46 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere, adoptat. Raportul Kreutzmann acum. Deschidem votul. Închidem votul. Iar eu un vot prea mult de la PPE. Votăm din nou, deschidem votul. Am închis votul. Douăzeci pentru, 24 împotrivă, 3 abțineri. Este respins. Ajunge Astfel, la raportul Trautmann, amendamentul 39, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 40, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 41, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 42, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 43, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 44 pentru, împotriva, abțineri, respins. 46 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 47 și 48 împreună pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 49 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 50 și 51 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 52 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 53, 56 și 57 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 54 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 59, 60 și 61 împotrivă pentru, împotrivă abținere adoptat, 62 pentru, împotrivă abțineri adoptat, 63 pentru, împotrivă abțineri adoptat, 64 pentru, împotrivă abțineri adoptat, 65 pentru, împotrivă abțineri adoptat, 67 pentru, împotrivă abțineri adoptat, 69 pentru, împotriva abțineri adoptat. 70 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 71 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 72, 73 împreună și pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76, 77 pentru, împotriva abțineri adoptat, 75 pentru, împotriva abțineri adoptat, 78 pentru, împotriva țineri adoptat. 83 pentru, împotriva țineri adoptat. 90 pentru. Nu, nu. 90 pentru, împotriva abțineri adoptat. IMCO 4 pentru împotriva abțineri adoptat, 15 pentru împotriva abțineri adoptat, 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Să verificăm 85, vă rog. Votațiune Q. S-a închis votul. 23 pentru, 24 împotrivă, respins. 25 uh, împotrivă, respins. 86 pentru, împotriva abțineri adoptat, 87 pentru, împotriva abțineri adoptat, 88 pentru, împotriva abțineri adoptat, 89 pentru, împotriva abțineri adoptat. Vot în bloc toate amendamentele IMCO de la 1 la 16 pentru împotriva abțineri adoptat. 91 pentru împotrivă abțineri adopt, respins. Amendament 1, 2, 4 pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri adoptat. Considerentele acum. Considerentul A pentru împotriva abțineri respins. B. IMCO pentru, împotriva, abținere adoptat. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 6 pentru, împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 7 pentru, împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 9 pentru, împotrivă abțineri adoptat. 12 pentru împotrivă adoptat, 13 pentru împotrivă abțineri adoptat, 14 pentru împotrivă abțineri adoptat. 15, 16, 21 pentru împotriva abținere adoptat, 17 și 29 pentru împotriva abținere adoptat, 18 pentru împotriva abținere respins, 19, și 20 pentru împotriva abțineri adoptat. 24 pentru împotriva abțineri adoptat. 25 și 38 împreună pentru împotriva abțineri adoptat. 27 și 28 pentru împotriva abțineri adoptat. 26 pentru, împotriva abțineri adoptat. 30 pentru, împotriva abțineri adoptat. 31 și 32 pentru, împotriva abțineri respins. Să verificăm, să verificăm. 31 și 2. Vă rog să deschidem votul. Verificăm 31 și 32. prea mulți de la PPE cu unul și mi se pare că și de la socialdemocrație prea mult cu un vot. Unul în plus de la PPE și unul în plus de la socialdemocrație. Închidem votul. Am închis votul. 24 pentru, 25 împotrivă, respins. 33 pentru, împotrivă, respins. 34 pentru, împotrivă, adoptat. 35 pentru. Cu amendament oral am uitat. Pentru, împotrivă, adoptat. 36 pentru, împotrivă, adoptat. 37 pentru, împotrivă, adoptat. Votul final, deschidem votul. cu unul prea mult de la socialdemocrați. Cincizeci pentru uh, felicitări. Trecem acum la raportul Valean. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri adoptat. 37 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 38 pentru, împotriva abțineri, respins. 40. Nu mă scuzați, 39 pentru, împotriva abțineri, respins. 40 pentru, împotriva abțineri, Să verificăm, deschidem votul. S-a închis votul. Prea, un vot prea mult de la PP. S-a închis votul. 23 pentru, 26 împotrivă, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat. 42 pentru împotrivă abțineri adoptat, 45 pentru împotrivă abțineri respins, 46 pentru împotrivă abțineri respins, 47 pentru împotrivă abțineri respins, 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54 și 44 împreună pentru împotriva abțineri, respins. 55 pe, să verificăm, să verificăm la 54 și 44 împreună, deschidem votul. Închidem votul. Un vot prea mult de la PPE. 28 pentru, 22 împotrivă, adoptat. Mă scuzați, e adoptat. 54 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 56 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 58 pentru, împotrivă. Am trecut de 11 deci 50 l-am adoptat pe 11, de 56 este caduc. Trecem la 57 și acum trecem la 58. 58, votăm 58. Să verificăm 57, bun, verificăm 57, deschidem votul. Am închis votul. 21 pentru, 28 împotrivă, respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 59 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 61 pentru, împotrivă, abțineri, a, respins. Să verificăm 61. Sul 61, voto chiuso. Verificăm 51. Închidem votul. 25 pentru, 25 împotrivă. Este respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Să verificăm 62, deschidem votul. Am închis votul. Îmi cer scuze, 37 pentru, deci este adoptat. 15 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul 4, pentru, împotriva abțineri, adoptat. 67, pentru, împotriva abțineri, adoptat. 65 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 66 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 71. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm 71, nu sunt foarte sigură de rezultat. 71 verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 23 împotriva, adoptat. 75 pentru, împotriva, abțineri, respins. 76 pentru, împotriva, abțineri. Nu e clar. Haideți să verificăm la 76 și 77 împreună. Verificăm 76 și 77 împreună. Deschidem. Am să închis votul un vot prea mult de la PPE, un vot prea mult și de la socialdemocrați? Bun. Acum e în regulă. Tot e un vot prea mult de la socialdemocrați. Bun. E bine de ambele părți? Ah, ok. 34 pentru 15 împotrivă. Adoptat. 78 și 34 împreună pentru împotriva abțineri respins. 19 pentru împotriva abțineri adoptat. 79 pentru împotriva abțineri respins. 80 pentru împotriva abțineri respins. 20 pentru împotriva abțineri adoptat. 1 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, respins. Să verificăm 23. Am închis votul. 24 pentru, 26 împotrivă, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 3 pentru, cu amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 28 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 29 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 30 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 31 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 32 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Votul final Deschidem votul pe marginea amendamentelor. Un vot prea mult de la PPE. S-a închis votul. Iar e prea mult de la PPE cu un vot. Bun. S-a închis votul. 43 pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri. A, a, al doilea vot uh, electronic pe rezoluția legislativă. Deschidem votul. S-a închis votul. 44 pentru, 3 abțineri, 3 împotrivă și ultimul vot, negocierile interinstituționale, s-a deschis votul, a închis votul, 49 pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă, felicitări! am terminat de votat acest raport și trecem acum la raportul doamnei Toia. 38. A favore. Amendamentul 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41 și 42 împreună sunt identice pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Dacă doriți să verificăm, nu mă deranjează, spune doamna președinte. Verificăm. Verificăm la 41 și 42 împreună. Votul s-a închis. 27 de voturi pentru, 21 împotrivă, se adoptă. 43 pentru, împotrivă,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 Verificăm amendamentul 50. Pentru că nu sunt sigură de rezultat, spre doamna președinte. Votul s-a închis. 8 pentru 40 împotrivă, respins. 14 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 51 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, verificăm, 54, Da, ați avut dreptate. Este respins. Votul s-a închis. Da, respins. 55 pentru, împotrivă, abțineri. Mi-a fost greu să-mi dau seama, verificăm 55, deci... Votul s-a închis. Se adoptă cu 27 la 21, 56 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 57 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Verificăm. Verificăm la 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu pentru 28 împotrivă, respins. 59 a devenit caduc, mi s-a spus. Deci am votat 58. Am respins 54. Acum votăm 58. Am votat 58. Cincizeci opt a devenit caduc. Votăm acum împreună 60, 61, 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Deci 60, 61 și 62 împreună le votăm. S-a închis votul. Respinse. Șaisprezece pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 63. S-a închis votul. 24 pentru, 25 împotrivă, respins. 17 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 68 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 68 electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 30 pentru 20 împotrivă se adoptă, 69 pentru, împotrivă abține se adoptă, 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 73 pentru, împotrivă, greu de spus. Deschidem votul la 73. Votul s-a închis. Respins 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 76 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 verificăm. Verificăm 79. Am primit indicații contradictorii, spune doamna președinte. Un socialist uh, prea mult la vot. 79 a fost respins. 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 3 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 19 pentru, 19 pentru, împotrivă, respins. 84 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 86. S-a închis votul. 32 voturi pentru, 18 împotrivă, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, Respins 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins 90 pentru, împotrivă, abțineri, respins 93 pentru, împotrivă, abțineri,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 împotrivă, abțineri, se adoptă 28 pentru, împotrivă, abțineri, uh, respins, 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 33 și 34 și 35 identice împreună pentru 33, 34 și 35 împreună. Pentru, împotrivă, verificăm cele trei. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 20 de voturi pentru, 30 împotrivă, respinse. Amendamentul O pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 8 electronic. Votul s-a închis. 23 pentru, 28 împotrivă, respins. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pe, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final, s-a deschis votul. S-a închis votul. Un vot în plus de la SND. În continuare, un vot în plus. S-a închis votul. 37 de voturi pentru, 14 împotrivă. Felicitări doamnei raportor. Acest uh, raport a fost adoptat. Ajungem la raportul Țavela. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, Cincizeci pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri respins, 69 pentru, împotrivă, abțineri respins, 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul lor pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru și 85 împreună pentru, împotrivă, abțineri uh, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri respins 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, uh, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 101. Votul s-a deschis. S-a deschis, deschis votul la 101, votul s-a închis 21 pentru, 23 împotrivă, respins. 102 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 102. Votul s-a deschis. S-a închis votul. 22 pentru, 24 împotrivă, respins. 103 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 104 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 108. Ba, nu verificăm 107, spune doamna președinte. S-a închis votul, 21 pentru, 26 împotrivă, respins. 107 este respins, 108 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 109 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 110 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 111 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 113 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, verificăm 113, S-a închis votul. 24 de voturi pentru 23 împotrivă. Se adoptă. 114. Votul s-a deschis. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 115 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 116 pentru. Vreți să verificăm 115? Bine atunci, votul s-a deschis. La 115 s-a închis votul. 36 de voturi pentru 10 uh, împotrivă se adoptă, 116 pentru împotrivă abțineri respins, 117 um, uh, uh, pentru împotrivă abțineri respins, 118 pentru împotrivă abțineri respins, 119, 120, 121 pentru, împotrivă, abține se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 a favore. 122. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Verificăm 127 electronic. S-a închis votul. 23 pentru, 24 împotrivă, se respinge. Amendamentul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțin, uh, se respinge. 128 pentru, împotrivă, se respinge. 129 și 130 împreună, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 132 pentru, împotrivă, verificăm electronic. 132. S-a închis votul. 41 pentru, 2 împotrivă, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 al domnului Jadot, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Verificăm 19. Uh, S-a deschis uh, votul. S-a închis votul. 23 pentru se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22. Pentru, mă scuzați, amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25. Pentru, împotrivă, abțineri, se se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 28. S-a închis votul. 21 la 26 se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă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 abțineri se respinge. Votul final. Nu, înainte verificăm amendamentul 43 electronic. S-a închis votul. 23 la 24 se respinge. Vot final acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Așadar. Se adoptă cu 42 pentru, 2 împotrivă și fără abțineri. Felicitări raportorului. Și cu acesta trecem la raportul Bütikofer. Vot electronic, s-a deschis votul. Domnule Eller, aș vrea să se prevadă că am votat uh, propunerea Orizont 2020. Niciuna dintre inițiativele Parlamentului nu sunt prevăzute în bugetul Consiliului nu este momentul să oprim procesul aici, la Comisia ITRE, dar trebuie să fim conștienți că Consiliul nu a prevăzut aceste lucruri în uh, buget. Și cred că pentru votul din plen ar trebui să ne consultăm cu celelalte instituții europene și să ne asigurăm că aceste, acest lucru este reflectat. Pentru că dacă nu, tot ce am făcut în ultimii doi ani și jumătate se va fi pierdut. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Eller. S-a deschis votul. Este, ultimul, este votul final pe raportul Beauty Coffer. S-a deschis votul. S-a închis votul. 42 pentru, 4 abțineri, niciun un vot împotrivă. Felicitări domnului Bütikofer. Se adoptă. Cu aceasta încheiem vot, uh, votarea. Mulțumesc tuturor colegilor pentru prezență. Avem câteva minute astfel încât cei care doresc să părăsească sala să o poată face și îl rugăm pe domnul Odi să se pregătească.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 c'est mieux de l'attendre ou non Non, non, non, vous ah. commencez. Hein. Dando subito la parola al collega Odi, relatore per la... Am să-i dau imediat cuvântul domnului Odi, raportor referitor la baza industrială și tehnologică de apărare europeană. Avem timp, dar vă rog, aveți... Uh, Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să vă reamintesc contextul acestui dosar. Președintele Van Rompuy a hotărât uh, să convoace un Consiliu European excepțional la jumătatea lunii decembrie pentru a discuta cu șefii de stat și de guvern privind orientarea Uniunii Europene în ceea ce privește securitatea și apărarea, așa încât uh, Comisia AFET și Subcomisia pentru Apărare au uh, propus redactarea acestui raport. Le-am mulțumit că au acceptat ca și Comisia noastră, pe baza articolului 50, să poată coopera privind aspectele industriale. Iar astăzi vom discuta în acest uh, aviz despre aspectele industriale, cercetarea științifică și, într-o măsură mai mică, energia. Am avut deja un schimb de vedere asupra raportului, examinăm acum amendamentele. Au fost uh, ceva mai puțin de 100 de amendamente și vreau să le mulțumesc raportorilor, uh, grupurilor politice, doamna Gerec, domnul Senovski, domnul Bitikofer, doamna Volan, domnul Fran Franz Dorf, care a urmărit acest dosar. Am avut uh, reuniuni cu ei, le mulțumesc, mulțumesc celorlalți deputați care au înaintat amendamente. Propunerile care au fost făcute în proiectul de raport se bazează pe examinarea faptelor și anume că statele membre au scăzut bugetul pentru apărare și că, evident, a sosit momentul să examinăm uh, următoarea situație. Dacă pentru a proteja cetățenii europeni, popoarele europene, n-ar trebui ca anumite aspecte să devină mutualizate, să devină comune să evaluăm piața apărării, să evităm fragmentarea, cu alte cuvinte să avem o politică industrială a apărării europene. Comisia Europeană a prezentat o comunicare excelentă, salut această comunicare, care contribuie în ansamblu la această dezbatere. În ce privește amendamentele înaintate, atât de raportorii grupurilor politice, cât și de mulți alți eurodeputați, cărora le mulțumesc, există idei excelente și pe care doresc să le susțin. De asemenea, există posibilitatea, citind toate aceste amendamente înaintate, să putem redacta niște compromisuri. O să fac niște propuneri uh, către raportorii al celorlalte grupuri politice. O să avem uh, Uh, o reuniune săptămâna viitoare. La alineatul 1 se spune că popoarele europene trebuie să se protejeze pentru că au un destin comun, dar și să se organizeze pentru a interveni pe scena internațională utilizând cunoștințele științifice. Pentru că dincolo de numărul de soldați, ce este foarte important sunt aspectele științifice și cunoașterea, așa încât trebuie să existe o strategie. Există mai multe forme de redactare, dar cred că ar trebui să putem găsi o formulă de compromis. În toate aceste amendamente nu se pune sub semnul întrebării analiza generală. Aninatul 3, fragmentarea pieței, colegul meu Weber propune să legăm de alineatul 4 și aici cred că vom găsi un acord iar la alinatul 11, care se referă la cooperarea și la mutualizare, la ideea în comun, cu accentul pe Agenția Europeană pentru Apărare, toată lumea fiind conștientă că este subutilizată și fiind conștientă că poate, împreună cu guvernele și cu Parlamentul nostru, să desfășoare politici publice mai accentuate. O să așteptăm să vedem ce ne spun șefii de stat și de guvern, care sunt orientările lor. De asemenea, la reuniunea raportorilor din umbră, am spus că nu veți găsi în acest raport probleme financiare. Vreau să vă spun onest acest lucru. Noi toți ne-am asumat ideea că nu vom vorbi de bani de ce i-am, l-am sfătuit pe domnul Galler, cu care am avut o reuniune, să nu facă nici el acest lucru, pentru că la acest final de mandat este atât de greu să vorbești de finanțe. Abia am uh, votat uh, Orizont 2020 și Cristian Eller a zis că lucrurile nu merg foarte bine. O să fie o dezbatere foarte importantă, dar nu este subiectul de astăzi. Deci nu am vrut să ne referim la aspectele financiare, iar propunerea pe care o facem și care nu este scrisă este ca formațiunile politice să discute acest lucru și uh, Uh, să retrimitem această chestiune în discuția dezbaterilor care vor avea loc în perspectiva alegerilor din 2014, iar clauza bugetară să rămână pentru 2016 și să folosim clauza din 2016 dacă alegerile arată că popoarele și cetățenii Europei sunt de acord să meargă în direcțiile care le vor fi propuse ca urmare a schimburilor de rezoluții pe care Parlamentul nostru, uh, șefii de stat și de guvern, uh, Comisia Europeană le vor propune la momentul respectiv. Atunci o să putem discuta aspectele bugetare. N-am dorit uh, să discutăm despre finanțe acum, am făcut acest lucru uh, determinat, deliberat. Domnul Gherec a propus uh, amendamentul 51, o idee originală, să se creeze un institut al apărării și securității la Centrul Comun de Cercetare. Mi se pare o idee foarte bună Știți uh, că în istoria europeană, din păcate, uh, sunt foarte multe războaie, războaie militare, civile, religioase și este foarte adevărat că popoarele Europei progresează pe plan științific atunci când au loc războaie. Pentru că atunci inginerii activează mult mai intens, așa încât trebuie să învățăm să progresăm cât mai intens cu putință și într-o perioadă de pace și dacă ar exista un asemenea institut pentru, cerce, pentru apărare și securitate la Centrul Comun de Cercetare ar fi o idee care ar putea să ducă cumva la schimburi științifice între noi. Iar în aliniatul final, aliniatul final fiind recomandarea către Consiliul European și nu se adresează Consiliului și nu Comisiei, am uh, simțit că există un fel de consens, se cere șefilor de stat și de guvern să susțină politic la cel mai înalt nivel baza tehnologică și industrială a apărării în Europa. În încheiere aș dori să mulțumesc tuturor celor care, mă, care contribuie cu mine la acest dosar, biroul meu și evident toți ceilalți colaboratori și funcționari care lucrează alături de mine la acest dosar și aștept observațiile dumneavoastră pentru compromisul. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Udi, for your... Mulțumim foarte mult, domnule Odi, pentru prezentarea dumneavoastră. Acum voi da cuvântul raportorilor din umbră, domnul Ghirec, apoi doamna Vălean și apoi domnul Prodi. Dacă mai dorește să intervină altcineva, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu domnul Odi și cu recomandările dumnealui și sprijin aceste amendamente. Când mă uit la diferitele grupuri politice, nu cred că vor fi controverse pe acest subiect. Europa, într-adevăr, a devenit un fel de muzeu în acest domeniu. De atât de mult timp, de prea mult timp, am fost sub uh, umbrela Statelor Unite și știm că Statele Unite de curând au început să-și schimbe profilul și să-și redirecționeze acțiunile acționând mai degrabă înspre Orientul Mijlociu și noi nu putem să rămânem fără protecție dacă dorim să menținem pacea și protecția păcii înseamnă să-ți pregătești apărarea într-un mod inovativ, modern, conform cu noile tehnologii care ne stau la dispoziție acum. Deci ar trebui să ne modificăm echipamentul de apărare în acest uh, sens. Bineînțeles, există și un risc întotdeauna, mai ales în timp de criză. Multe state membre au încercat să reducă bugetele de apărare. Chiar și țara mea, Polonia, până acum cheltuia 2% din PIB pentru apărare, ceea ce este mult. Și eu cred că așa și trebuie să fie, în alte, și trebuie să fie și în, așa trebuie să fie și în alte state membre, ei bine, și țara mea a decis să reducă acest buget din cauza problemelor bugetare. Mie nu mi se pare o soluție, nu cred că este uh, un pas bun. Eu cred că apărarea în Polonia ar trebui să fie modernizată și încă mai așteptăm semnele acestei modernizări. Cred că propunerile pe care le-am uh, făcut, de exemplu, propunerea de a armoniza, să spunem așa în general, să armonizăm uh, industria, industriile apărării din Uniunea Europeană, sunt propuneri care nu au fost uh, adoptate până acum, e bine, cred că ele ar putea să ne aducă sinergii cu totul noi mai ales când este vorba de acțiuni aproape lipsite de costuri, uh, cum ar fi uh, anumite norme pentru a unifica ceea ce avem deja, introducerea unor standarde pentru diferitele tipuri de echipamente de apărare pe care le avem. Când este vorba de unificare, de introducere de norme și standarde, situația nu este prea roză. Am să vă dau câteva exemple, o anecdotă, dacă doriți. Când au fost probleme în Libia, știți că niște avioane suedeze foarte bune au uh, aterizat acolo. Și când a trebuit ca ele să se întoarcă, a reieșit că ele nu puteau fi uh, alimentate cu carburant pentru că um, pur și simplu um, orificiul prin care trebuiau să fie alimentate nu era același um, cu cel cu, în care fuseseră alimentate în Suedia uh, și practic nu au putut fi aduse înapoi. Același lucru cu armele, calibrul uh, acestora și așa mai departe. Domnul Odi s-a referit și, la, și dumnealui la asta. Ar fi uh, Uh, important să creăm un centru, un institut, un centru comun de cercetare pentru întreaga Europa în domeniul apărării. Un astfel de institut ar putea să lucreze la astfel de noi tehnologii și poate, la un moment dat, am putea, sau acest institut ar putea, de asemenea, să lucreze la scutul antirachetă ar fi o idee foarte bună, este un subiect foarte actual și în Polonia. Ar fi util să ne putem apăra și în acest sens. Și, de asemenea, luând în considerare dimensiunea spațiului, pentru că sunt, există anumite rachete care pot fi lansate uh, și prin spațiu, dacă astfel de decizii irresponsabile ar fi să fie luate de către cineva de pe această lume. Trebuie să luăm în considerare aceste scenarii. Știm că, de exemplu, Corea de Nord dispune de astfel de rachete și că ar putea să le lanseze inclusiv în direcția Statelor Unite și invers. Deci este un subiect important și miniștrii noștri ar trebui să îi aloce timp de dezbatere. La final, Cred că raportul nostru trebuie să fie și un apel către miniștrii care se vor reuni în decembrie la solicitarea domnului Van Rompuy. Se vor întâlni, vor discuta politica de apărare și s-ar putea, am putea așa să le lansăm unele idei. Încă ceva. Ar fi excelent dacă am putea primi amendamentele în toate limbile cât se poate de repede. Mulțumesc! Secretariatul a notat uh, solicitarea dumneavoastră. Doamna Vălean. Thank you. Thank you, Chair. First of all, I would like... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc raportorului pentru un raport foarte bun în numele grupului Albe, ALDE. Am cosemnat unele dintre amendamente, deoarece mi se pare că abordarea este echilibrată, se iau în considerate diferite nevoi de securitate, domenii, preocupări din domeniul uh, securității, apărării, industriei și așa mai departe. Uh, subliniem importanța strate uh, autonomiei strategice a Uniunii Europene fără a descuraja, descuraja mă scuzați, cooperarea și fără a împiedica schimbul de uh, cunoștințe cu partenerii noștri. Solicităm o transparență reciprocă în planificarea în domeniul apărării, deoarece asta, pe de o parte, ar evita duplicarea eforturilor și a costurilor și ar putea facilita uh, abordarea amenințărilor comune. Suntem și pentru armonizarea regulilor și standardelor, pentru că asta ar deschide piața internă și ar crea mai multă concurență chiar în acest sector dificil. De asemenea, suntem de, de acord cu raportorul pentru sprijinirea uh, utilizării duble a tehnologiilor și produselor. De asemenea, este important uh, să luăm în considerare investițiile suplimentare în acest domeniu în uh, economiile emergente și să ne dăm seama că investițiile trebuie să rămână pe prim plan în acest caz. Raportul este bun, cred că vom coopera bine și vom găsi un text solid pe care să-l prezentăm Consiliului. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Domnule Prodi, aveți cuvântul. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului Odi pentru acest raport. Eu sunt nemulțumit, nu de raport, ci de situație. Să fim realiști. Nu putem vorbi despre apărare dacă nu avem o politică comună în acest domeniu. Airbus ne-a dat exemplul. S-a creat o companie competitivă la nivel global acolo. Însă noi nu avem asta pentru arme. Nu este clar care este sarcina forțelor armate la ora actuală. Din, în principiu, grupe, grupările de interes național sunt împotriva oricărui, oricărei schimbări în acest sens. În America, 1,2 milioane de persoane poartă uniformă. Noi avem 2 milioane. E o mare diferență. Și asta este substanța pe care trebuie să o discutăm în, acest, în această dezbatere. Despre asta trebuie să ne gândim în mod serios. Fie avem o politică comună, fie putem să încetăm să discutăm despre o industrie comună a apărării. Nu în ultimul rând, dați-mi voie să subliniez că există tehnologii cu utilizare dublă, atât uh, militară cât și civilă. Dar acestea trebuie să fie dezvoltate. Și pentru că există această posibilitate a concurenței din domeniul civil, trebuie să avem de a face cu o dezvoltare cum a fost în cazul Airbus. Și ar trebui să analizăm poate aceste lucruri și poate chiar să le sprijinim. De asemenea, la ora actuală avem de-a face cu o mare provocare în domeniul apărării și anume atacurile cibernetice. Și asta trebuie să o luăm în considerare, pentru că este cea mai mare provocare cu care ne confruntăm. Cred că următoarele războaie se vor duce pe acest front se, pot face, se poate face mult mai mult rău cu mult mai puține costuri decât uh, prin uh, război uh, tradițional, să spun așa, și nu trebuie să uităm asta. Mulțumim, domnule Prodi, spune președintele din păcate, sunt pe scaunul președintelui și pentru că altfel poate că v-aș contrazice pe unele puncte, dar sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește atacurile cibernetice. Văd că nu mai sunt alți colegi care doresc să intervină, am să o rog pe reprezentanta comisiei să intervină. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna Heinz Huber. N-a sosit încă, poate îi mai permitem încă 5 minute până sosește. Mulțumesc. Um, can I um, thank the Commission for a Mulțumim Comisiei pentru această contribuție except, extrem de lungă. Domnule Odi, vă rog, dacă vreți să încheiați această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc colegilor care au intervenit Domnule Gerec, aveți dreptate. N-aș spune că Uniunea Europeană este un muzeu, pentru că avem totuși state care pot face intervenții militare, state care sunt respectate, state care sunt eficiente. Însă, popoarele europene sunt îngrijorate de evoluția situației de faptul că bugetele apărării în statele europene care au armate care costă foarte mult sunt, uh, din păcate, de foarte multe ori variabile de ajustare. Există riscul ca ar, că nu sunt armatele care să poată să apere teritoriul european și asta este o obligație din tratat. E foarte adevărat că această tendință ar trebui să ne îngrijoreze. De aceea președintele Consiliului European a cerut șefilor de stat și de guvern să discute acest subiect. Aveți dreptate, domnule Ghere, când spuneți că a venit momentul să ne punem întrebarea, o întrebare privitoare la independența noastră. Nu revin la povestea cu spionajul din partea Statelor Unite care ne-a rănit foarte mult. Iar acum, în reuniunile publice, trebuie să spunem acest lucru. Trebuie să ne felicităm că am făcut Galileo. Ne-a costat vreo 30 de sateliți, am discutat mult la Parlament și Parlamentul este cel care a salvat Galileo. Cred că astăzi avem uh, dreptate să avem propriul nostru semnal independent de cel al Statelor Unite. Gândiți-vă că s-ar întâmpla o nenorocire militară și că americanii taie semnalul la Galileo. Dar acum noi o să avem propriul nostru semnal, e mai recent decât GPS-ul și este de o calitate superioară, evident. Și mi-aduc aminte de discursul lui Joe Biden, vicepreședintele Statelor Unite. Uh, a venit în 2010 la noi și spunea că administrația americană va fi foarte diferită de administrația precedentă. Trebuie să știți că noi, americanii, o să putem să facem tot, iar voi, europenii, sigur că aveți un rol internațional, dar trebuie să vă ocupați de vecinătatea voastră. Și adevărat că pentru noi, pentru protecția noastră, pentru pace, pentru securitate, trebuie să ne punem întrebări asupra acestor subiecte, mai ales în ceea ce privește cercetarea și industria de apărare. Doamna Vălean, vă mulțumesc pentru susținere, vă mulțumesc pentru amendamente. Uneori apar chestiuni legate de concurență despre care trebuie să vorbim. Există niște amendamente de la socialiști care se referă la industria armamentului care intră cumva în domeniul concurenței. Trebuie să vedem acolo cum ajungem la un compromis, dar în general vă mulțumesc pentru susținere. Domnule Prodi, stimate coleg, aveți dreptate, situația de astăzi nu este mulțumitoare, dar problemele militare sunt probleme de suveranitate națională și spun asta în, apărării, în apărarea statelor membre. Suntem într-un proces de construcție europeană și noi facem acum niște dezbateri uh, pregătitoare uh, iar șefii de stat și de guvern vor avea această reuniune în, uh, la jumătatea lunii decembrie urmează o secvență de dezbateri politice în pregătirea alegerilor din 2014. Toate aceste dezbateri trebuie să ducă la mai o bună organizare, la cooperare la nivelul continentului, ca să vedem dacă în ce privește aspectele militare, industriale, dorim să facem împreună niște lucruri. Uh Țara mea are un tratat de cooperare cu Regatul Unit privind cercetarea științifică militară. A fost uh, semnat de guvernul precedent pe care l-am uh, susținut, guvernul actual, care condus de socialiști, uh, au zis că vor continua cu acest tratat. E foarte bine să avem cooperare. Nu mai avem posibilitatea să facem lucrurile singuri. Deci există experiențe care se fac colo și colo, dar a venit momentul să avem o dezbatere între noi. Asta nu înseamnă că suntem împotriva americanilor, asta înseamnă că trebuie să ne protejăm și să vedem ce putem face împreună pentru ca cheltuielile publice să fie comune și să trăim conform valorilor noastre, valoarea principală fiind pacea. Uniunea Europeană a primit premiul Nobel pentru pace. Actualitatea însă ne cere acest lucru și trebuie să știm să pornim și la război dacă e cazul. Iar subiectele militare ni se impun cumva diverselor grupurilor politice care au răspunsurile lor. Deci în intervențiile și amendamentele dumneavoastră vă rog să ajungem la un fel de consens. E vorba de baza industrială și de aspectele de cercetare științifice. Am vorbit mai mult, domnule președinte, ca să vedem dacă a venit comisia. Comisia se pare că n-a venit. Eu am încheiat. Nu știu ce doriți noastră, domnule președinte. Um, uh, dați vă să spun că nu descurajăm colegii să vorbească, însă, pe de altă parte, dacă ați spus ceea ce doreați să spuneți, eventual v-ați putea opri acolo. Discuția a fost oricum una interesantă. Vă mulțumim pentru contribuție. Nu-mi revine altceva acum decât să reamintesc tuturor că votul pe marginea acestui raport în cadrul comisiei va avea loc pe 7 octombrie, dacă nu mă înșel, la Strasburg, unde vom avea o ședință lungă și plăcută luni seara. Deci, asta este data viitoarei reuniuni. La diverse, aș dori doar să vă atrag atenția la ședința comună dintre această comisie și bunii noștri prieteni și uh, cooperatori din uh, uh, această după amiază de la ora 3, Comisia ENVI în legătură cu cadrul pentru energie și mediu. Deci, uh, ar fi bine ca comisia noastră să fie bine reprezentată la această întâlnire comună. Nu mai sunt alte chestiuni de discutat. Prin urmare, ședința aceasta se suspendă și aștept cu nerăbdare să vă revăd pe toți la următoarea ședință. Mulțumesc foarte mult!